Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Bienvenue à cette euh, nouvelle session de notre sous-commission. Bună ziua, dragi colegi, bine ați venit la această reuniune a subcomisiei noastre. Aș vrea să vă informez de la început că anumite limbi nu vor fi oferite în interpretare, daneză, finlandeză, letonă, slovenă și malteză. Știți că numai limbile titularilor sunt prioritare pentru serviciile de interpretare. Reuniunea noastră este însă transmisă în direct, webstream, în afară de punctul 4 de pe ordine de zi, adică schimbul de opinii cu doamna Analiza Gianella, care va vorbi despre neproliferarea armelor de distrugere în masă. Dacă nimeni nu are remarci, ordinea de zi va fi adoptată acum. Vom avea pe ordinea de zi un schimb de opinii cu președintele CSP, președinția suedeză, domnul ambasador Skog, care este aici, iar apoi vom uh, aborda problema neproliferării care este cu doamna Gianella, care este reprezentanta personală a domnului Solana, pe această temă și apoi un schimb de opinii cu Comisia pe tema Galileo. Profit de faptul că avem președinția suedeză prezentă, pentru ca să vă spun că pe 8 și 9 noiembrie voi merge personal la Stockholm pentru a participa la, președ... la conferința președinților comisiilor pentru apărare la nivelul Uniunii Europene, o reuniune care are loc în... sub orice președinție, tradiție deja, organizată întotdeauna de țara care are președinția și bineînțeles că vă voi da după aceea o informare a ceea ce s-a întâmplat acolo. Bine ați venit, domnule ambasador! În timpul lucrărilor noastre, întotdeauna obișnuim să invităm președintele CSP care să ne vorbească despre securitate și apărare și să ne facă o evaluare a situației în curs. Vom avea de aceea un schimb de opinii cu dumneavoastră care se va referi la percepția evoluțiilor acestor misiunilor pe care le avem în curs în momentul de față, dar și uh, se va referi la președinția prioritățile președinției suedeze, așa cum ni le-a expus domnul Bilz, ministrul de externe la reuniunea AFET. Însă, fără să mai pierdem timpul, aș vrea să vă dau direct cuvântul ca să avem mai mult timp după aceea și pentru discuții. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Pentru această posibilitate de a vă vorbi astăzi, vă felicit pe toți că ați fost aleși în această subcomisie care după părerea mea, este cea mai interesantă și fascinată din toate subcomisiile parlamentare din Parlamentul European. Am venit aici pentru a vă informa și ambiția președinției noastre va fi să avem un dialog pe cât de fluid posibil cu Parlamentul European în legătură cu uh, problemele care țin de apărare și securitate și vom Uh, vă vom ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă. După cum a spus președintele dumneavoastră, voi, voi vorbi despre unele dintre prioritățile uh, președinției suedeze. Suntem încă la început, dar întotdeauna vrem să ne întoarcem la sfârșitul președinției și poate intervenția aceea va fi puțin mai dificilă, pentru că în acel moment va trebui să vă spun dacă am reușit sau nu să ducem înainte Uniunea Europeană în prioritățile pe care ni le-am stabilit. Acestea fiind spuse, aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu uh, partea militară a politicii europene de securitate și apărare, aspectele civile, câteva Uh, comentarii transversale și după aceea mă voi referi la câteva dintre provocările care țin de misiunile noastre. Însă, înainte, aș dori să spun că este un, an, un an important pentru că este al zecelea an al politicii europene de apărare și securitate. Unii ar spune că este un succes și că trebuie să sărbătorim acest lucru, alții Uh, spun că mai sunt multe de făcut. Sunt unii care pun sub semnul întrebării întreaga politică, însă aș dori să spun acum că mă consider printre cei care uh, sunt de părere că s-au înregistrat progrese remarcabile în politica de securitate și apărare de la concepția sa încoace. Și uh, atitudinea noastră este că oricum discutăm despre această politică la nivel intern, există o cerere din ce în ce mai mare la nivel global ca Uniunea Europeană să trimită misiuni și operațiuni în lume. Acesta a fost un angajament global până acum. În orice caz, cred că suntem în stadiul în care am decis să nu sărbătorim această aniversare, ci să examinăm îndeaproape locul unde ne aflăm pentru a ne inventaria neajunsurile și să vedem unde trebuie să punem mai mult accentul pentru a îmbunătăți acest instrument care face o parte foarte importantă a politicii uh, externe și de securitate. Există o cerere din ce în ce mai mare la nivel extern pentru aceste misiuni și pe lângă acest lucru există o, o cerere la nivel intern pentru a ne asigura că acest instrument este eficient, că este utilizat în măsura resurselor financiare și că este folosit în cel mai eficient mod posibil. Aceasta este poziția noastră de acum, uh, ca un fel de introducere uh, pentru a vă prezenta problemele importante. Pe partea militară există patru teme pe care am decis să le examinăm. Prima, grupurile de bătălie comunitare. Uh, este o idee bună, conceptual vorbind, însă aceste grupuri nu au fost folosite până acum și cred că a venit uh, timpul să avem o discuție politică în legătură cu motivul neutilizării acestor grupuri. Poate că nu au fost solicitate, însă este important ca miniștrii de apărare din Uniunea Europeană să discute dacă instrumentul ca atare trebuie să fie modificat pentru a fi mai utilizabil, mai flexibil. Știu că domnul președinte deja a menționat acest lucru săptămâna trecută sub comisie dumneavoastră și următoarea uh, discuție va fi la întâlnirea ministrilor de apărare de la sfârșitul acestei luni, unde vom încerca să lansăm discuția și să ajungem la un consens în legătură cu aceste grupuri uh, care se devină funcționale. Bineînțeles, uh, putem să discutăm mai mult acest subiect la, în sesiunea de întrebări și răspunsuri. Al doilea domeniu în care am uh, în care am decis să punem o prioritate este supravegherea maritimă. Este vorba despre un subiect transversar în mai mulți piloni. Uh, se face mult în unele state membre în legătură cu uh, monitorizarea, trasarea uh, dezastrelor de mediu, traficului uh, ilegal. Există o serie de misiuni, Atalanta, de exemplu, care pot să îmbunătățească capacitățile de supraveghere maritimă. Aici, interoperabilitatea între uh, utilizările civile și militare poate fi îmbunătățită. Ambiția noastră este să îmbunătățim coordonarea, coordonarea între diversele aspecte ale supravegherii maritime în timpul președinției noastre. Al treilea punct pe care l-aș menționa este partea de industria apărării. Se discută foarte mult pe acest punct și am dori să ne gândim, în special în vremurile de criză, la armonizarea și transparența piețelor de apărare. Uneori se numește acest lucru un teren de joc echilibrat, un teren de joc echitabil. Uh, mi se pare că o armonizare și o transparență mai bună între statele membre este un domeniu de interes unde, acum, în vreme de criză, are sens să îmbunătățim lucrurile se face deja, uh, există deja inițiative la nivelul comisiei, însă miniștrii de apărare pot să își examineze propriul rol. În ultimul rând, și acesta este un lucru care se uh, integrează în trendul eficientizării uh, apărării europene, vrem să îmbunătățim cât mai mult relația între Uniunea Europeană și alte organizații, inclusiv NATO. Este un subiect foarte complicat, există motive politice din, pentru care noi nu cooperăm pe deplin și asta depășește ceea ce vă pot promite în cele patru luni care, pe care le mai avem la dispoziție. Însă, în, indiferent de blocajele politice, există motive de a examina în mod constant uh, modalități de cooperare mai apropiate între Uniunea Europeană și NATO. Există mai multe teatre operaționale, Kosovo, Afganistan, bazinul Som- Somaliei și trebuie să ne asigurăm din punct de vedere practic că această coordonare va, decide, va decurge bine. Este vorba de securitate și de utilizarea optimă și coordonată a resurselor noastre. Acestea ar fi cele patru puncte principale pe care le-aș menționa pe partea militară. Pe partea civilă, din nou, acesta este un domeniu în care uh, cererea a crescut foarte mult. Uh, acesta a fost un, o idee a Suediei de foarte de mult, că Uniunea Europeană trebuie să îmbunătățească capacitățile de securitate și apărare uh, civilă pentru că această politică depinde foarte mult de cerere și valoarea adăugată a Uniunii Europene în lume este că suntem un club de uh, state care sunt avansate din punct de vedere al uh, drepturilor omului și uh, am putea să transmitem aceste valori prin misiunile noastre civile din lume. Ne-am Uh, bazat pe activitatea anterioară a comisiei. Am făcut un inventar al lucrurilor care trebuie îmbunătățite în continuare. Uh, trebuie îmbunătățit timpul de răspuns, uh, resursele care sunt trimise misiunilor, găsirea personalului potrivit cât de repede. Și acest lucru este mai complicat pe partea civilă decât pe partea militară pe partea militară, cel puțin există uh, cel puțin uh, personal în exces care este disponibil pentru misiuni în străinătate, dacă există uh, dispoziția politică și resursele financiare. Pe partea civilă este complicat pentru că polițiștii și judecătorii sunt ocupați, au propria lor slujbă acasă și statele membre nu cred că își pot permite să Uh, trimită uh, aceste persoane în străinătate, pentru că creează lipsuri la nivel intern. Aici se pot face, se pot aduce îmbunătățiri. Mai intenționăm de asemenea, uh, vedem că unele state membre Uh, pot să trimită uh, personal polițienesc și juridic mai ușor decât altele. Uh, majoritatea statelor nordice contribuie deasupra proporției pe care o reprezintă în Uniunea Europeană. Și un, alte state membre contribuie mai puțin decât ne-am putea aștepta. Și încercăm să Uh, ne întâlnim cu persoanele responsabile din statele membre pentru a discuta împreună în legătură cu bunele practici, ce a fost eficient la nivel național până acum. Și organizăm aceste întâlniri acum în mod sistematic. Pe partea civilă există anumite echipe de răspuns civil, CRT. Nu este un grup de luptă civil. Este vorba de experți civili care sunt disponibili în statele membre pentru uh, trimitere rapidă în misiuni de colectare de informații. Considerăm că acest instrument există și nu a fost folosit foarte des, a fost folosit rar. Este vorba de un instrument care trebuie să fie rafinat și reexaminat pentru a uh, putea trimite mai rapid aceste echipe de experți. O altă modalitate de a implica personalul civil în misiuni este să existe misiuni și întâlniri mai eh, frecvente între miniștrii responsabili, responsabili cu primul și al treilea pilon. Miniștrii de justiție vor discuta acest aspect într-o uh, reuniune comună cu miniștrii de apărare în această toamnă. vedem că aceste persoane aceste persoane trebuie să existe în primul rând și aici trebuie să aplicăm felul de o modalitate de gândire prin care trimiterea unei forțe polițienești pentru a lupta împotriva criminalității în Bosnia este la fel de benefic ca și lupta împotriva criminalității în, la nivel intern. Bineînțeles, totul în perspectiva îmbunătățirii luptei împotriva criminalității și a găsirii personalului potrivit pentru misiuni. Există un concept al poliției comunitare europene, un concept din 2002, trebuie să noi considerăm că trebuie reexaminat acest concept pentru a ne uh, da seama dacă este modern și aplicabil, dacă poate fi folosit în misiunile uh, noastre care se împotrivesc criminalității organizate. Aici vom încerca să progresăm în următoarele luni. Pe partea echipamentului, se pare că există de asemenea neajunsuri. Nu avem echipamentele potrivite la timpul potrivit. Aici mm, examinăm ideea unor depozite. Eh, poate ar trebui să depozităm anumite echipamente în depozite pentru a putea fi trimise rapid în misiune împreună cu personalul. O altă problemă este este achiziția acestor echipamente. Uniunea Europeană are reguli complexe pentru achiziția publică de echipamente, pentru a asigura că cea mai bună ofertă va uh, câștiga și că se asigură transparență. Însă, atunci când vine vorba despre misiunile rapide, uh, apar probleme pentru că uh, este vorba de veste antiglonț sau echipamente de comunicații care sunt foarte utile și nu uh, are rost să trimiți personal în Afganistan dacă nu este echipament corespunzător. Uh, am încercat să uh, determinăm comisia să semneze acorduri cadru pentru un set pentru un anumit număr de furnizori care pot să furnizeze foarte rapid aceste echipamente, mult mai rapid decât se poate acum asigura uh, această furnizare. Mai există câteva probleme transversale care se referă și la problemele civile și militare. Una este ideea îmbunătățirii cooperării în civil-militare. Este o problemă pe care vrem să o rezolvăm din partea dezvoltării capacităților. Există două procese pe 2000, pentru 2010, pe partea civilă și pe partea militară. Nu știm dacă vrem să unificăm aceste procese, dar există anumite sinergii care pot fi găsite și acest lucru uh, îl vedem astăzi. Avem o misiune civilă în Bosnia și o misiune militară în Bosnia și am putea economisi bani și resurse uh, în anumite cazuri dacă aceste misiuni ar putea fi unificate, bineînțeles ținând cont de diversele uh, necesități. Mi se pare un domeniu util. De asemenea, politica de securitate și de externe și de securitate europeană acordă foarte multe opțiuni de instrumente civile și militare. Și dacă am putea calibra aceast, acest echilibru la nivelul planificării, vom putea aduce îmbunătățiri. O altă problemă care mi se pare că nu a fost susținută suficient este medierea. În inventarul de instrumente disponibile, medierea a, fost, a avut rezultate eficiente. Îl avem pe înaltul reprezentant Solana, care negociază cu președinții și primii miniștri, de exemplu în Ucraina, am avut exemple de mediere la FIROM în legătură cu acordurile ORHID și nu doar reprezentantul special al uh, Statelor Unite se uh, confruntă cu rezolvarea de conflicte. Uh, vrem să vedem dacă Uh, există suficient, suficientă susținere organizațională și vrem să... A, și în iulie ne-am întâlnit cu domnul Javier Solana și domnul Carl Bild pentru a vedea ceea ce se poate face pentru îmbunătățirea capacităților noastre de mediere. Există și aspecte de gen, probabil că nu vă surprinde că din partea președinției suedeze aspectele de gen sunt importante. Uh, vom continua uh, cu examinarea aspectelor de gen, vom pune accentul pe formare pentru a ne asigura că cei care sunt uh, trimiși pentru trimiți în misiuni în Asia sau în Orientul Mijlociu sunt antrenați în legătură cu politicile de gen din regiune. Drepturile omului în general reprezintă un alt domeniu. Am spus că o virtute a politicii externe și de apărare este că suntem o organizație destul de credibilă în, din punct de vedere al promovării drepturilor omului la nivel intern și mm, există anumite așteptări să dăm dovadă de uh, o cunoaștere a acestor valori în misiunile noastre. Misiunile noastre trebuie să reprezinte un exemplu. O avem pe reprezentanta Rina Chionca în legătură cu drepturile omului. De asemenea, apare problema uh, reformei sectorului de securitate. Este un lucru foarte important în Congo în Guinea-Bissau. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că există experiența corespunzătoare în organizațiile noastre și în statele membre. Președinția franceză a început lucrul în acest sens și noi vrem să continuăm. În legătură cu dezvoltarea conceptuală, eh, nu cred că trebuie să ne felicităm de- deja. Mai avem multe de făcut și putem să ne îmbunătățim în continuare prin lecțiile învățate. Uniunea Europeană poate să aibă rezultate mai bune la nivelul monitorizării misiunilor și să clarifice faptul că facem uneori greșeli și trebuie să le recunoaștem. Trebuie să avem un proces de învățare din propriile greșeli și trebuie să fie clar care sunt aceste lecții și pentru acest lucru trebuie să aducem persoane din afară, persoane care înțeleg Uniunea Europeană, dar o văd din exterior, pentru a îmbunătăți standardele activității noastre. Și acest lucru trebuie să fie și în interesul dumneavoastră ca uh, misiunile noastre să fie monitorizate foarte strict. Voi încheia prin menționarea câtorva dintre operațiunilor, operațiunile noastre. Voi pune accentul pe cele care sunt cele, cel mai uh, probabil să apară și să fie discutate aici, în subcomisia dumneavoastră, în următoarele luni. În primul rând, misiunea din Bosnia, unde avem o misiune militară, EUFOR Altea, și o misiune civilă de poli, servicii polițienești și operațiunea militară uh, aproape că și-a încheiat mandatul cu succes. Și acum va trebui să fie transformată într-o prezență militară mult mai redusă care pune accentul pe formare. Bineînțeles că acest transfer trebuie să fie făcut într-un fel care să nu ducă la tensiuni suplimentare în Bosnia și trebuie să fie coordonată cu o altă misiune și anume închiderea oficiului înaltului reprezentant și să se uh, înlocuiască acest birou cu un birou care să faciliteze relațiile cu Uniunea Europeană. Suntem angajați în acest sens, însă acest proces trebuie să fie foarte bine coordonat cu uh, misiunea militară. În Kosovo, deja probabil că ați primit informații în legătură cu informațiile identificate. Cred că reprezentantul nostru a fost prezent la Comisia AFET săptămâna trecută s-a discutat semnarea unui protocol polițienesc cu Serbia pentru a ne asigura că EULEX va fi funcțional și va putea funcționa într-un mediu care este complex, însă ceea ce ne mulțumește la EULEX este că este o misiune de mari dimensiuni care a fost bine privită și uh, a avut o primire destul de bună. Există cinci state membre ale Uniunii care nu au recunoscut Kosovo încă, însă uh, celelalte state membre au susținut această misiune. Misiunea a devenit operațională și s-a aflat în prima linie de bătaie în interacțiunile dintre diversele grupuri etnice din Kosovo. Deja aceste lucruri se văd și din partea președinției ne angajăm să susținem interesele EULEX și anume la a faptului că Priștina trebuie să coopereze cu misiunile noastre care uh, se află acolo pentru a servi toate minoritățile din Kosovo. În Afganistan uh, se discută acum în legătură cu rolul Uniunii Europene în Afganistan. Să nu uităm că există și o misiune polițienească, EUPOL, în Afganistan. S-a luat o decizie politică să se ajungă la până la 400 de persoane. Încă căutăm uh, tipul de personal pentru a uh, trimite în această misiune și președinția noastră este angajată în acest sens. Însă trebuie să uh, avem și susținerea tuturor statelor membre, ceea ce nu este cazul în momentul actual, din păcate. Această misiune este foarte importantă, a fost recunoscută și de Statele Unite și de autoritățile afgane, inclusiv ministrul de interne, uh, că această misiune are un rol foarte important în formare și uh, lucrul strategic cu poliția. Uh, forța noastră în Afganistan este una dintre modalitățile în care ne putem reduce uh, poziția și prezența pe termen lung. Uh, think... În Georgia, de, de asemenea, am fost uh, chemați pe termen lung și vom vedea dacă vom putea face acest lucru peste două săptămâni. Acest lucru se desfășoară fără incidente, dar, bineînțeles, opera, operațiunile se desfășoară într-un mediu foarte dificil, și aceasta în special după ce uh, misiunile OCDE și EUPOL au fost forțate să părăsească teritoriul din cauza lipsei de cooperare. Și acum încercăm să definim din nou rolul misiunii de monitorizare și a Națiunilor Unite, însă într-o situație și mai dificilă din cauza organizării la fața locului. În ceea ce privește Atalanta, operațiunile uh, pe coasta somaliană, această operațiune, această misiune a fost una de foarte mare succes la care au contribuit statele membre și există și noi contribuții care sunt așteptate în curând. Aceasta a fost un răspuns din cauza problemei pirateriei, care a afectat în mod negativ felul în care comunitatea internațională uh, livra ajutorul în acea zonă. Misiunea a fost de foarte mare ajutor pentru a ușura lucrurile acolo, pentru a îmbunătăți viața cetățenilor somalezi și acest lucru ni s-a părut un lucru foarte bun, ar trebui să continuăm aceste eforturi, însă ele trebuie să fie complementate cu alte eforturi realizate la fața locului în Somalia, și anume să susținem guvernul de tranziție și să acționăm în interesul cetățenilor somalezi și pentru aceea Consiliul a luat o decizie la nivelul Consiliului în luna iulie pentru a avea operațiuni complementare față de cele care luptă împotriva pirateriei și în alte domenii de cooperare. Știm că situația este foarte dificilă, foarte volatilă și, bineînțeles, pentru aceasta am lucrat în strânsă cooperare cu Statele Unite și cu Națiunile Unite. Domnule președinte, cred că închei aici prezentarea mea. Există și alte misiuni și operațiuni care sunt în desfășurare, dar cred că ar fi mai bine să începem acum sesiunea de întrebări și răspunsuri. Și, bineînțeles, vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră și aștept nu numai întrebările, ci și sfaturile dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru această prezentare completă, care, bineînțeles, că va face să apară foarte multe întrebări în această comisie subcomisie și înainte de a vă da cuvântul, dragi colegi, aș vrea să prezint două întrebări pentru că aș vrea să ne dați câteva detalii în această privință. În primul rând, mă refer la acele grupuri de luptă, battle groups, care au fost preluate de președinția suedeză ca fiind un punct important Întrebarea este, bineînțeles, de ce conceptul este atât de bun, dar nu sunt uh, utilizate aceste grupuri. Și înainte de a avea întâlnirea miniștilor de apărare, v-aș vrea să vă întreb dacă aveți vreo explicație asupra acestui fapt. Și referitor la misiunea Atalanta. În afară de succesul pe care aceasta îl reprezintă în lupta împotriva pirateriei și uh, a agențiilor care beneficiază de pe urma acestui program, cum ar fi programul PAM, aș vrea să vă întreb în legătură cu acordurile noastre cu autoritățile din Kenya, pentru că se pare că una dintre problemele care apar în cadrul acestui program sunt aspectele judiciare care apar în Kenya în legătură cu capturarea acestor pirați. Iată cele două întrebări pe care vreau să vi le pun și Acum am să dau cuvântul colegilor mei. Domnul Van Ordenen. Uh, thank you very much, uh, Chairman, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte, și aș vrea să-i mulțumesc domnului uh, Scup pentru că ne-a prezentat aceste priorități la ora actuală ale președinției. Spuneți că Acum sărbătorim 10 ani acestei uh, politici de apărare și securitare și că ne pare rău că nu avem îndeajuns uh, oameni și că n-am început mai devreme. Pentru că, de fapt, uh, adevăratele angajamente și interese ale Uniunii Europene ar trebui să fie în alt loc și anume și um, a alianței pe care ar trebui să avem în special cu NATO. Iar faptul că există această obsesie cu aceste battle groups care sunt absolut nerelevante și care cred că nu ne vor duce nicăieri. Aceasta ne arată foarte bine ceea ce doresc să subliniez aici și mă surprins că n-ați spus mai multe în legătură cu Afganistanul. Afganistanul este, de fapt, prima îngrijorare a noastră la ora actuală, din câte am înțeles eu, pentru că consecințele sunt foarte mari și este foarte important să facem lucrurile bine acolo și aceasta nu vrea să spună că să facem lucruri așa cum le-am făcut până acum, în ultimii ani și în ultimele luni, ci mă refer aici și la um, noile state membre, care sunt și membre ale Națiunilor Unite și, de asemenea, ca statele neutre să participe la aceste misiuni din Afganistan. Se vorbea de trupe suedeze, în jur de 400 de de soldați care participau la aceste misiuni, misiunea ISAF și la foarte multe victime care au căzut acolo și contribuția suedeză. Dar mă surprinde faptul că nu există o prioritate asupra Afganistanului și nu se vorbește despre valoarea adăugată care ar putea apărea în acest sens. Ați vorbit în trecere despre EUPOL și, din punctul meu de vedere, aceasta a fost uh, un adevărat dezastru încă de la început, pentru că am pus foarte multe resurse, s-au cheltuit foarte mulți bani pe această temă și se pare că rezultatele nu au fost foarte bune și aceasta este totuși foarte important să avem o forță polițienească formată și puternică și care să aibă succes. Americanii au făcut și ei foarte mult și mă întreb dacă n-ar fi mai bine să cooperăm în alt fel cu americanii pentru a avea aceleași rezultate. Mă întreb de altfel dacă există o cooperare la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește acțiunile din Afganistan și poate că nici cooperarea cu NATO nu este atât de bună cum ar trebui să fie. Cred totuși că Uniunea Europeană are multe de făcut în ceea ce privește partea civilă și în Afganistan, în acest domeniu sunt foarte multe de făcut, printre care un element foarte important, reconstrucția, în special în zonele cu probleme de securitate foarte mare, unde pot fi făcute mult mai multe și unde a existat o cooperare foarte strânsă între eforturile de natură militară și cele civile. Bineînțeles că există foarte multe alte domenii despre care am putea vorbi, domnule președinte, n-aș vrea să vă rețin prea mult atenția acum, însă mi se pare că la ora aceasta ar trebui să vă centrați în primul rând pe ce se întâmplă în Afganistan și cum putem avea politici mai eficiente într-una din zonele cele mai cruciale pentru noi toți. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Pașcu. Uh, thank you very much. Um, yes, Perhaps we can... Mulțumesc foarte mult. Putem vorbi foarte mult despre politica PESA și pentru că este pe masa noastră de lucru, atunci să încercăm să o facem să funcționeze foarte bine. Aceasta este filosofie care cred că trebuie aplicată aici. Și asta încearcă să aplice și președinția suedeză și, de fapt, orice președinție. Sunt de acord cu multe din cele spuse de colegul meu. În primul rând, chiar după această prezentare a ministrului Scug, cred că un lucru e foarte clar, că Dominic Moisie avea dreptate atunci când spunea că Atlanticul este divizat între tărâmul lui Yes Ken și tărâmul lui Yes Shud. Ar trebui și suntem în stare care este partea, cea a doua este partea europeană. Să revenim acum la chestiunea grupurilor de luptă operaționale. Întrebarea este de ce avem aceste grupuri de luptă când avem uh, trupe diferite pentru chestiunile militare. Problema este, pe de o parte, că grupurile de luptă operaționale nu au fost finalizate, n-am ajuns la un adevărat consens și aceasta pentru că dacă un stat membru nu este mulțumit cu felul în care se utilizează acel grup operațional, atunci nu îl se poate utiliza. Un al doilea aspect este că fie operațiunile în care ne implicăm nu se potrivesc conceptului de grup de luptă, fie aceste grupuri de luptă nu se potrivesc operațiunilor pe care trebuie să le desfășurăm. Însă, în orice caz, există o diviziune clară între aceste operațiuni și grupurile de luptă despre care s-a vorbit. Un alt element important este cooperarea cu NATO, care este importantă și pentru funcționarea acestor grupuri de luptă. Pentru că știți foarte bine că coșmarul nostru este acela de a utiliza lucruri, de a utiliza trupe care sunt uh, Uh, programate pentru NATO sau pentru altceva și după aceea s-ar utiliza în grupurile de luptă. Acesta este un adevărat coșmar pentru noi și, de fapt, nu face decât să blocheze posibilitatea de a utiliza aceste grupuri într-una din acțiuni sau în celelalte. Deci, în afară de motivele de natură politică, în care pot să vă spun că sunt absolut de acord cu dumneavoastră și anume că avem nevoie de o mai bună coordonare între aceste organizații, există și aceste elemente de natură tehnică și de natură practică care trebuie rezolvate. Referitor la supravegherea maritimă, într-adevăr, avem această cunoaștere în legătură cu ce se întâmplă în jurul nostru, dar întrebarea care se pune este de ce avem acest, uh, această supraveghere, și anume pentru a putea interveni atunci când e nevoie. Și cred de aceea că supravegherea maritimă ar trebui să aibă legătură și cu această posibilitate de intervenție. Și aceasta în situațiile pe care le-ați descris foarte bine și dumneavoastră, imigrație ilegală, dezastre naturale, etc., în care, în mod automat, trebuie să fie rezolvate și alte probleme de natură juridică. Și atunci trebuie să ne întrebăm cum facem acest lucru. Deci cred că ar trebui să rezolvăm elementele din toate punctele de vedere, nu doar din punct de vedere tehnic sau practic al supravegherii maritime, ci să vedem și de ce facem acest lucru, cum facem această supraveghere maritimă. Deci să rezolvăm toate elementele implicate. Și, în sfârșit, încă două elemente. Achizițiile publice. Știți că, deocamdată, aceste politici sunt uh, de competență națională prin definiție deocamdată. Însă, chestiunile mai mărunte pe care le-ați menționat, de exemplu, acordurile cadru și așa mai departe, ele pot fi realizate și ar trebui să fie făcută. Referitor la mediere, într-adevăr, putem să cerem acest lucru dacă este cazul. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Svoboda. Thank you very much. Well, Mulțumesc. Aș vrea să preiau uh, citatul domnului Pașcu. Într-adevăr, în Afganistan nimeni nu poate spune acum yes we can. Sigur că poate ar trebui să facem ceva, ar trebui să fie yes we should, așa cum au spus alți colegi. Dar eu am două întrebări. În primul rând, referitor la battle grupuri. Domnule Scog, ați spus că grupurile de luptă trebuie să fie întocmite pentru ca să fie folosite. Și ați deplorat faptul că nu au fost folosite în ultimele luni sau ani, în ultimii ani. Întrebarea mea este, deci, vă gândiți eventual la vreun caz în trecut în care ar fi fost oportun să folosim aceste grupuri de luptă mai mult decât s-au folosit ele? Mă gândesc la anumite misiuni în care le-am implicat. Care sunt deci cazurile precise la care vă gândiți. Și în al doilea rând, în legătură cu supravegherea maritimă, cred că subiectul acesta este foarte important. Trebuie să-i convingem pe cetățenii noștri de nevoia unei politici de securitate comună și de apărare comună și cred că prin acest instrument putem să le arătăm cetățenilor cât de important ar fi ca Uniunea Europeană să colaboreze cu NATO sau cu Națiunile Unite pe această temă. Dar acest subiect nu ține numai de NATO sau de guvernele naționale, ci este chiar o problemă europeană când vorbim de securitate, de, la, de piraterie, de mediu, de orice, aceasta se potrivește. Întrebarea mea se referă la faptul că dumneavoastră nu ne-a spus cum funcționează această supraveghere, care sunt deficiențele ei, se gândește cineva la folosirea acestui exemplu pentru a convinge cetățenii cât este de important să acționăm cu aceeași voce. Poate nu reușiți să-l convingeți pe domnul Van Orden, dar pe alții poate reușiți să îi convingeți cât de important este ca politica de securitate are ceva uh, de zis și pe această temă. Eu cred că există și o legătură clară între problemele de mediu și problemele de securitate. Deci ați putea să explicitați cum doriți să organizați această politică și cum vedeți dumneavoastră rolul dumneavoastră de coordonator în acest sens. Mulțumesc, domnul Galer, și după aceea domnul ambasador va putea răspunde la acest prim grup de întrebări. Mulțumesc, domnule președinte s-au pus deja atât de multe întrebări despre battle grupuri că nici măcar nu mai îndrăznesc să pun o întrebare, dar totuși aș vrea să vă întreb un lucru scurt. Care sunt argumentele pe care trebuie să le depășiți atunci când e vorba de nefolosirea acestor grupuri? Deci care este de fapt uh, argumentul unui stat membru care se opune la folosirea battle grupului. De ce nu funcționează implicarea acestor grupuri? Mulțumesc pentru această întrebare, dacă puteți să-mi răspundeți la ea. Vă mulțumesc oricum pentru că ați vorbit de temele care vor fi importante pentru președinția suedeză. Mai am o întrebare și despre EUPOL-ul din Afganistan. Ați vorbit de EUPOL, ați spus că și americanii fac training în domeniul polițienesc și că ar fi existat critici pentru că acestea, acest concept este total diferit de cel european. Putem spune că am ajuns la punctul la care am putea să ne punem de acord cu americanii așa încât să facem un training concertat în domeniul polițienesc? Și o altă întrebare în acest context. Nu există nicio tradiție statală în Afganistan de, central, de sub, sistem centralizat. Dacă facem, dacă avem programe de formare pe regiuni, nu credeți că aceste programe ar, sunt văzute într-un fel ca fiind prea centralizate pentru Afganistan. Nu credeți că ar trebui, de fapt, să avem un program adaptat la specificitățile regionale din această țară? Și o altă întrebare. Când dumneavoastră veți, ne veți părăsi. Vom avea un schimb de opinii cu doamna Gianella cu privire la neproliferare și la revizuirea tratatului de neproliferare. Care este situația din punctul dumneavoastră de vedere pe această temă? Pentru ca să fim informați pentru următorul punct și pentru că știm că negocierile pentru noua variantă a tratatului de neproliferare sunt uh, foarte apropiate. Mulțumesc. Domnule ambasador, vă dau cuvântul pentru această primă rundă de întrebări. Thank you very much. I'll, I'll do my very best to, uh... Mulțumesc foarte mult. Am să încerc să răspund la întrebările dumneavoastră și am să țin cont de sugestiile pe care le-ați făcut. Referitor la grupurile de luptă, battle groups, am să încerc să răspund la toate întrebările puse pe această temă. Am senzația că există diferență atunci când e vorba de angajamentul politic aici. Și vreau să vorbesc în mod deschis despre um, guvernul suedez aici. Noi am participat la grupul de luptă nordic anul trecut și aceasta a fost o investiție foarte mare pentru noi, în care credeam într-adevăr, dar n-a fost utilizată pentru că n-au apărut circumstanțele necesare pentru acestea să fie utilizate. Deci am făcut această investiție totuși cu intenția de a o utiliza. Nu sunt însă convins că și toate celelalte state membre au același punct de vedere. S-ar putea, s-ar putea ca aceste state membre să um, implementeze în aceste grupuri de lupte anumite elemente care să nu poată fi neapărat utilizate. Și acesta este un motiv pe care ar trebui să-l discutăm. Există și chestiunea finanțării, chestiunea cheltuielilor comune, pentru că chiar dacă nu avem trupe în cadrul grupului de luptă operațional, există totuși niște costuri implicate pentru toată lumea în Europeană și chiar costuri deosebite. Poate că și aceasta face să nu se ajungă la această desfășurare de trupe. Ideea acestor grupuri de luptă este ca ele să poată fi trimise la fața locului foarte rapid și aceasta este o chestiune problematică, pentru că, în general, este o problemă pe care o avem în Europa și anume cu alianțele strategice. Deci, și acest lucru se întâmplă și în cazul NATO. S-ar putea să avem deja trupe acolo, însă posibilitatea de a le trimite foarte rapid la fața locului este câteodată o adevărată problemă din uh, cauza lipsei de infrastructură strategică. Deci, iată chestiunile care credem că ar trebui discutate. Dacă cu toții suntem de acord că aceste grupuri ar trebui utilizate, atunci cred că ar trebui să fim mai flexibili în legătură cu cum ar trebui utilizate. Poate n-ar trebui trimis întregul grup operațional. Poate putem lua doar anumite grupuri pentru anumite exerciții militare, de exemplu, exerciții de forță și poate am fi putut uh, prelua anumite elemente din aceste grupuri sau poate aceste grupuri ar putea fi utilizate drept rezervă strategică pentru alte operațiuni. Nu așa se întâmplă în ziua de astăzi, însă noi credem că am putea dezbate aceste aspecte în acest sens. Poate nu avem nevoie de toate. Foarte bine, voi reveni la aceasta atunci când voi discuta despre politica PESA. A existat această situație în Congo, care era foarte complicată. Și aceasta s-a întâmplat la sfârșitul anului trecut, când am avut o imagine foarte realistă și de altfel destul de negativă a ceea ce se întâmplă acolo și am primit și o scrisoare din partea secretarului general al Națiunilor Unite, în care se cerea Uniunii Europene să se gândească la posibilitatea de a trimite un astfel de grup de luptă operațional. Am avut această discuție, alții mai sceptici se gândeau că poate se putea ajunge la o soluție politică între Kinshasa și Kigali, însă eu nu vreau să spun că grupul de luptă ar fi putut rezolva această chestiune, dar în acel caz s-a discutat despre această posibilitate. Și noi ne gândeam că ar trebui să dezbatem acest lucru și anume de ce unii sunt atât de reticenți și anume uneori din motive politice, alteori poate din alte motive care ar trebui dezbătute. Referitor la Kenya și Somalia, domnule președinte, avem un acord cu Kenya pentru a ajuta la aducerea în fața justiției a piraților care au fost uh, capturați pe mare. Și știu că au existat și discuții în legătură cu tema drepturilor omului, pentru că această problemă a drepturilor omului face parte din angajamentele luate de Kenya. Este un lucru care trebuie monitorizat în continuare și Uniunea Europeană încearcă să ajungă la ora actuală la aceeași, aceleași acorduri cu Tanzania, cu Seychelles și așa mai departe pentru a putea aduce în fața justiției toți acești pirați care sunt prinși în operațiunea Atalanta. Știu că Încercăm să ajutăm Kenya la ora actuală pentru a-și îmbunătăți capacitățile, pentru că Kenya are un sistem uh, al justiției foarte slab și discutăm posibilitatea de a oferi resurse în acest sens, spre deosebire de alte țări care se descurcă mai bine și Comisia lucrează pe această temă la ora actuală. Referitor la PESA, Noi încercăm să îmbunătățim această politică, nu doar pentru că există, ci și pentru că avem absolută încredere, știm că e nevoie de ea, că a avut succes până acum și nu știu cum, de exemplu, ar fi putut interveni NATO în Georgia. Nu știu nu știu cum ar fi putut participa NATO în ACE sau în, în alte zone, dar acestea două sunt doar două exemple pe care vreau să vi le dau. Aș fi putut să vă dau mai multe detalii, într-adevăr, în legătură cu Afganistanul. Politica PESA are misiunea EUPOL, care are 400 de reprezentanți acolo. Într-adevăr, sunt de acord cu comentariile pe care le-ați făcut acolo și situația s-a îmbunătățit foarte mult în ultimul timp. Am văzut această misiune în acțiune și am avut informații din partea ministrului de interne din Afganistan, care lucrează îndeaproape cu această misiune la nivel strategic. E adevărat că ar trebui să facem mai mult la nivel local, însă aici intervine problema securității, care este foarte dificilă. Și cred că, într-adevăr, ar trebui să avem o mai mare cooperare între NATO, ISAF și cooperarea cu EUPOL. Trebuie să avem o abordare foarte practică în acest sens și nu trebuie să așteptăm de fiecare dată să se ajungă la soluții politice. Ar trebui să avem abordare mai practică și aceasta este o inițiativă pe care o avem de altfel pentru a ne asigura că atunci când e vorba de Uniunea Europeană, noi să să îi primim și pe cei care nu sunt membri ai Uniunii Europene și care ar dori să ne ajute în misiunile noastre. De exemplu, Există foarte multe țări care contribuie atunci când e vorba de Turcia sau Croația și mai departe. Și noi suntem foarte primitori, încercăm să fim foarte deschiși, astfel încât și cei care nu sunt membri ai Uniunii Europene să aibă această senzație. Și la fel și în cazul operațiunilor NATO. Ne așteptăm ca NATO să fie o organizație foarte deschisă și pentru cei care aduc contribuții din afară. Referitor la Afganistan, îi acordăm o foarte mare prioritate pentru toate motivele pe care le-ați menționat mai devreme. Statele membre ale Uniunii Europene sunt implicate din punct de vedere militar, al acordurilor uh, militare și, de asemenea, implicare din punctul de vedere al PRTs. Și a existat și oarecare fragmentare uh, a acestei cooperări și noi credem că Uniunea Europeană ar putea ajuta în sensul unei cooperări mai coordonate în ceea ce privește cooperarea la nivel civil. Să ne asigurăm, de exemplu, că toți avem aceleași obiective, că dorim să implicăm resursele bilaterale pe care le avem în obiectivele cheie, în afară de cele militare. Aceasta este una dintre discuțiile pe care le avem la ora actuală. Chiar uh, Weekendul trecut s-a discutat despre acest, acest lucru și încercăm să avem un plan elaborat pentru felul în care își ia angajamentul Uniunii Europeană în Afganistan, în Pakistan și, în general, în regiune. Acesta este pe agenda noastră de zi cu zi din motivele care au fost expuse deja aici. Supraveghere maritimă. Într-adevăr, este un exemplu foarte clar în sensul în care poate fi îmbunătățită cooperare. Există foarte multe teme la ora actuală care sunt în desfășurare în ceea ce privește mediul, uh, gărzile de coastă, securitatea maritimă și așa mai departe. Și noi examinăm uh, cazul nostru, cazul suedez, cooperarea la nivelul Mării Baltice și acolo avem o parte civilă și una militară. Într-adevăr, se pot face îmbunătățiri pentru sincronizarea celor două sisteme, pentru a economisi bani și pentru a utiliza, de exemplu, resursele din domeniul civil de supraveghere maritimă în context militar sau invers. Există, deci, un nivel al coordonării între cele două sisteme care ar trebui îmbunătățit să vedem care este obiectivul comun și cum pot fi utilizate cele două elemente. Unele dintre aceste aspecte sunt de competența Uniunii Europene, altele sunt de competența cooperării regionale, dar oricum mi se pare că ar putea fi făcute mult mai multe în acest domeniu și sper ca în luna decembrie poate să vă pot, vă pot face o prezentare în acest sens. Cred că doamna Gianela ar putea să vorbească mai mult uh, despre politica PES, despre, despre neproliferarea armelor de distrugere în masă, despre ce s-a întâmplat în legătură cu ratificarea sau nu a TMP-ului și dacă americanii sunt dispuși la acest lucru și dacă nu, ce se va întâmpla cu cooperarea transatlantică pentru a convinge alte state în lumea întreagă în acest sens și ce se întâmplă cu progresele pe baza acestui uh, tratat. Însă, doamna Gianela, după cum vă spuneam, vă poate da mai multe explicații în acest sens. Mulțumesc, mai avem șase intervenții pe listă. Aș vrea să vă rog să fiți foarte succinți pentru a avea din nou o dezbatere completă. Domnul Kirilov, vă rog. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Sunt de acord cu colegul meu, domnul Jeffrey Van Orden, în legătură cu situația din Afganistan. Poate că și alți colegi uh, au aceleași uh, îngrijorări. Am citit de curând că există o încercare serioasă de revizuire a situației chiar și pe partea americană. Există două școli. Una este să se continue cu misiunea din Afganistan și să se combine cu proiecte civile, cealaltă școală spune că trebuie mai puțină intervenție și mai degrabă trebuie pus accentul pe formare și de, pe crearea propriilor resurse. Eu personal cred că am văzut care este situația în, în trecut și văd că și britanicii și rușii încercă să își stabilească obiective civile mai degrabă. Însă părerea mea personală și convingerea mea este că populația din Afganistan nu va mai admite o prezență străină pe teritoriul țării sale timp prea îndelungat. La început, forțele americane au fost întâmpinate cu mult entuziasm. Talibanii erau considerați de către populație ca fiind uh, dușmani uh, foarte clari. Acum însă ne aflăm într-o situație dificilă și diferită. Sunt sigur că este nevoie de un efort conceptual, intelectual mai mare în acest sens. După părerea mea, am putea să investim mai multe resurse în obiective uh, civile, militare, dar în ciuda acestor eforturi vom fi în continuare detestați, pentru că cu cât o prezență străină dintr-o altă cultură este pe capul tău, dacă pot spune așa, cu atât el devine mai urât. Și în al doilea rând vreau să vorbesc și despre Kosovo. Domnule ambasador, ați menționat pe bună dreptate faptul că există dificultăți și am avut o discuție foarte bună săptămâna trecută cu Peter Face Ceea ce nu cred că este corect e că suntem acum în linia întâia. Dacă ne gândim la crima organizată și corupția, care sunt extrem de dificil de oprit, înțeleg că prima linie înseamnă că Eulexul să mai facă alte eforturi în întâmpinarea acestor probleme. Dar care este situația? După părerea mea, nu cred că suntem confruntați cu probleme în mod uh, întâmplător. Eulexul este deja atacat și nu cred că populația atacă Eulexul, ci mai degrabă vechii, um, vechile figuri, vechile persoane la putere, care încearcă să lupte împotriva acestei prezențe. Sunt sigur însă că vor reuși, că vor fi eficienți și iată de ce nu cred că a fost momentul oportun să acordăm independența Kosovoului. Poate că acest lucru s-ar fi potrivit mai târziu. Dar trebuie să ne folosim influența în regiune și să găsim poate alte soluții, dar acum e cam târziu, pentru că suntem deja acolo fiind dat că toți suntem acolo, poate că trebuie să ne gândim și că lucrurile s-ar putea înrăutăți și că s-ar putea să avem probleme mai mari pe viitor. Să ne uităm, de exemplu, la cum au fost tratate anumite agenții germane, care au fost acuzate de terorism la fața locului. Cred că vom mai avea de discutat pe această temă și nu cred că va fi ușor. Mulțumesc! Mulțumesc! V-aș ruga să faceți comentarii pe scurt și să nu puneți la îndoială independența Kosovoului acum în dezbaterea de astăzi, pentru că trebuie să dăm cuvântul la toată lumea și vreau să avem o adevărată uh, interacțiune cu domnul uh, ambasador. Are cuvântul acum următorul vorbitor. Vă mulțumesc. Domnul Gualtieri, vă mulțumesc, domnule ambasador, pentru expunerile dumneavoastră. Sunt de acord cu evaluarea pozitivă a ultimilor 10 ani uh, PESA și mă bucur că ați făcut acest comentariu. Vreau însă să menționez un aspect care, după părerea mea, trebuie să fie accentuat mai mult, mai ales pentru că politica de securitate și apărare se găsește într-un proces de creștere și este, de fapt, într-o criză a creșterii sale. Poate că instrumentele de culegerea informațiilor și deciziile strategice nu țin cont foarte bine de planificarea misiunilor civile și militare și de evoluția acestora. Poate deci că structura uh, de astăzi a politicii de securitate nu mai se adaptează la instrumentele pe care le folosim. Aș vrea de aceea părerea domnului ambasador. Aceste instrumente vi se par corecte, cele pe care le folosim? Cum putem să le sporim? Și vreau să vă mai dau și un exemplu concret în legătură cu amenințările de proliferare nucleară și pericolele cu care am văzut că suntem confruntați chiar în prezent. Eu zic că ar trebui să discutăm despre această temă pentru că este un capitol foarte important al politicii de securitate și vreau să știu cum am putea lua o măsură rațională. Mulțumesc, domnul Zemche are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ați spus că trebuie să luăm cuvântul foarte pe scurt. Și vreau doar să fac un singur comentariu de aceea și să-l întreb pe domnul ambasador o singură chestiune. Remarca mea este următoarea. Mi se pare bine ca președinția suedeză să dorească să trateze problema battle grupurilor și a modului lor de funcționare. Cred că este groaznic să pretindem că facem ceva și să nu facem nimic în domeniul securității, aceasta poate avea catast- consecințe catastrofale. Iar problema battle grupurilor părea să fie până acum una virtuală, pentru că ele păreau să fie un grup virtual. Foarte multe state au dorit să participe voluntar la aceste grupuri de luptă, dar acum nu avem de fapt nicio situație în care aceste grupuri să poată fi trimise în misiune. Deci eu cred că acest lucru este destul de grav. Ar trebui să decidem dacă vrem să avem un battle group sau battle grupuri adevărate sau dacă vrem doar să depunem armele și să uităm de ele. Întrebarea mea acum decurge din situația actuală în Parlamentul European, în care, după cum știți, lucrăm la bugetul pentru 2010. După cum știți, în bugetul 2010 avem uh, prevăzute finanțe pentru acțiuni comune în domeniul securității. Iată deci întrebarea mea. Ați uh, făcut deja o analiză a proiectului de buget. Care este opinia dumneavoastră despre acest uh, proiect? în calitate de președinție și aveți propuneri despre ce am putea include în bugetul uh, pentru 2010? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Mauro Nicolas! Mulțumesc! Domnule președinte, vreau mai întâi să îi mulțumesc domnului Scog pentru că a vorbit foarte extins despre foarte multe subiecte în domeniul securității. Pentru mine, intervențiile Uniunii Europene la nivel mondial sunt mai ales intervenții de menținere a păcii și acestea au fost recunoscute ca atare și cred că dacă am avea și instrumentele potrivite, am avea efecte mult mai bune. În legătură cu grupele de intervenție rapidă, sigur că acesta este un concept pe care trebuie să-l regândim. M-am ocupat de acest subiect mult timp și am analizat utilitatea acestora. Eu cred, în primul rând, că avem prea multe unități de intervenție și de luptă care nu pot să fie aplicate cum trebuie. Trebuie să vedem dacă, într-adevăr, se justifică o asemenea diversitate de grupuri de luptă. În legătură cu supravegherea maritimă, cred că în legătură cu politica de securitate, trebuie întotdeauna să avem și o componentă maritimă de supraveghere și trebuie sigur să facem progrese în acest domeniu. Sunt de acord cu părerea dumneavoastră pe care ați spus-o la început că mai sunt progrese de făcut în acest domeniu, dar trebuie să facem progrese pas cu pas. Cel puțin um, fiecare președinție, dacă ar începe să inaugureze un nou pas, deja merge înainte. Pentru mine, securitatea comună este extrem de importantă și apărarea comună e importantă, pentru că sunt convins, domnule ambasador, că putem să fim mult mai constructivi în acest domeniu și putem construi cu adevărat o politică externă comună pentru Uniunea Europeană. Merci, Monsieur Howitt. Mulțumesc, domnule Howitt. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut avantajul să văd în acțiune aceste misiuni în Bosnia și în Georgia și vă salut pentru